Deci rugăm pe colegii de la buget să se așeze în sală, să ia loc și să-și uh, testeze car- cartelele de vot. Deci trebuie să adăugăm un vot al președintelui, pentru că președintele Artui nu are cartul, cartela de votare. We have to check the quorum. Okay. Mm. Ah, il faudrait quand même le vérifier, non pas obligé de vérifier So the, the vote is open for a test. Așadar, haideți să verificăm uh, sistemul de vot electronic.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 So, you, you, you want to chair the vote? Okay. So, I... Așadar, închidem testul. Trecem la votul pentru director și uh, director adjunct. Înainte de asta trebuie să informez oficial uh, cele două comisii că pe baza deciziei unanime a coordonatorilor după audiere informală în cele două comisii, au recomandat conferinței președinților să numească pe domnul Laszlo Andor ca membru independent al Comitetului de Conducere EFSI. Deci pe această bază se va trece la nominalizarea lui către conferința președinților, dar a fost uh, unanimă decizia, felicitări. Și acum, haideți să trecem la primul vot, votul pentru domnul Molterer managing director, o, o nouă numire uh, în calitate de director uh, general EFSA. Votul este deschis, vot secret. Vot secret, desigur, ca întotdeauna. Votul este deschis. Nu e secret, spune domnul Artui. Tehnic vorbind, cred că nu putem număra Bănuiesc că am putea avea o problemă, spune președintele. Vă rog să vă grăbiți și să votați. Închidem votul. 44 pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri. Candidatul este aprobat. 45 de voturi. Un vot suplimentar al președintelui Artiui. Și acum trecem la votul pentru doamna Liliana Țenova, a directorului adjunct, din nou o, o renoire a mandatului. Votul este deschis, vot secret. Felicitări, 50, 44 de voturi pentru, 5 împotrivă, 3, abțineri, 3 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări celor doi candidați. Înainte de a încheia ședința, trebuie să adoptăm procesele verbale din 2 iulie. Dacă nu sunt obiecțiile, sunt considerate adoptate. Mulțumesc tuturor, încheiem ședința. O ședință rapidă, dar eficientă. Mulțumesc! Efficient. Bye bye, Robert. Bye bye.